So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde dann jetzt doch gerne anfangen. Doamnelor și domnilor, haideți să începem totuși. Am, uh, suntem deja opt membri ai Comisiei prezenți. Cred că aproape toate grupurile politice sunt uh, prezente și putem începe. Vă spun bun venit tuturor și în legătură cu punctul 1 de, trebuie să vă spun următorul lucru. Colegul nostru Baldasara este bolnav Desigur, îi dorim însănătoșire grabnică, dar va trebui să uh, nu mai discutăm uh, punctele de care se ocupă dumnealui. Deci ședința din această dimineață va fi una mai scurtă. Deci vom amâna punctul 6 de pe ordinea de zi, la fel punctele 10 și 11 și acestea vor fi amânate punctul 29 trebuie amânat datorită faptului că nu există nicio decizie din partea Comisiei competente pe fond. Mâine, la punctul diverse, va trebui să discutăm un temei uh, juridic uh, din partea Comisiei uh, ENVI, unde doamna Lichtenberger este raportoare. Cam acestea au fost remarcile referitoare la ordinea de zi. Nu știu dacă dumneavoastră anumită dorință, văd că nu. Atunci ordinea de zi este adoptată cu modificările aduse. La punctul 2 aș dori să vă spun că atât în această după masă, cât și mâine dimineață vom avea nevoie de cartelele de vot, deci vă rog să nu uitați să le aduceți după masă și mâine. Ajungem la punctul 3, procesele verbale ale reuniunilor din 17 până 18 septembrie Um, le aveți. Văd că nu există nicio obiecție la aceste procese verbale, sunt adoptate. Drept urmare, ajungem la punctul 4 de pe ordinea de zi, informarea susținută de colega noastră Francesca Tex pe tema Observatorul European pentru combaterea încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală a fost prima ședință plenară din 27-28 septembrie 2012, care a avut loc în Alicante. Colega noastră Castex ne-a reprezentat la această uh, întâlnire și acum ne va spune ce s-a întâmplat acolo. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am participat și am reprezentat Parlamentul la această reuniune plenară a Observatorului European. Eram singurul reprezentant al Parlamentului European. Cred că pe viitor vom fi în număr mai mare am plecat cu o impresie foarte bună despre o structură care se înființează într-un mod foarte eficace și coordonat. Schimburile de păreri pe care le-am avut cu uh, actorii implicați au fost uh, dinamice și uh, au mari șanse de reușită. Am fost primiți de președintele OMI, domnul Antonio Campinos și în prezența viitorului director al uh, observatorului, Paul Mayer, care era deja pe post la OMI și care va uh, prelua postul de director al observatorului în ianuarie. Comisia a fost uh, reprezentată de Pierre Delso și Jean-Pierre Vesson, care sunt aici și care pot să mai spună câte ceva pe lângă ce vă voi spune eu dacă doresc. La ședința plenară, ă, în sesiunea plenară, observatorul este ă, compus dintr-un reprezentant per stat membru cu un colegiu de părți implicate care sunt reprezentanți ai ă, actorilor implicați și a organizațiilor profesioniste. Există și un reprezentant al consumatorilor și, de asemenea, sunt prezenți și OCDE și Organizația Internațională a Muncii. În turul de masă care a avut loc, majoritatea membrilor observatorului s-au felicitat că acest observator este, uh, este, funda, este bine uh, fundamentat. Am avut apoi o prezentare a programului de lucru care e deja destul de avansat. Există deja un site operațional și uh, pe acest site există o bază de date cu infracțiunile, campaniile care vor avea loc și seminariile de formare pentru statele membre. Am avut apoi o prezentare a unui studiu care a fost programat de Comisia Europeană și de Observatorul pentru Drepturi de Proprietate Intelectuală și care trebuia să evalueze ponderea contrafacerii. Printr-un calcul, deci pe o bază științifică, o formulă matematică, pentru a vedea discrepanța între datele furnizate de fabricanți despre uh, producția pe care o au și o estimare a produselor vândute. Și această diferență constituie o presupunere de uh, contrafacere și de infracțiuni astfel încât să poată calcula volumul de produse contrafăcute care sunt pe piață la nivel global. Acest studiu s-a bucurat de multe observații și comentarii în timpul acestei ședințe plenare. Unor a existat uh, reticență din partea fabricanților, deci uh, nu am putut să mă lămuresc la finalul discuției dacă reticența era de a-și furniza propriile cifre legate de producție sau dacă era o reticență față de metodologie. În discuțiile bilaterale pe care le-am avut cu reprezentanții industriei, ei recunosc că nu reușesc să evalueze sau să estimeze volumul de produse contrafăcute care există pe piață și că un studiu care ne-ar oferi o estimare a acestui volum ar fi oricum binevenit. Chiar dacă acest studiu nu poate include toate uh, măsurile care vor fi uh, întreprinse și aplicate de către observatori. Va exista o sesiune plenară pe an și dacă este nevoie, vor exista și sesiuni plenare adiționale. Deocamdată există multe uh, măsuri și multe programe care deja au demarat, care vor fi prezentate pe site-ul observatorului în momentul finalizării acestora. Și, domnule președinte, mi-am permis să discut cu viitorul uh, director uh, Paul Maier și să-i adresez o invitație de îndată ce își preia postul, să vină în persoană pentru a ne prezenta activitatea observatorului în fața acestei uh, comisii pentru afaceri juridice. Dacă cam asta am avut de spus, uh, dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Vă mulțumesc, doamna Costex. Cred că este o idee foarte bună să-l invităm pe directorul acestui observator la comisia noastră. Deci nu vom uita această idee. Prezența uh, redusă împreună cu... Cred că poate fi explicată de calendarul foarte strâns. Eventual, în contextul planificării calendarului pe anul viitor, ar trebui să ne gândim la acest lucru, pentru că uh, pentru majoritatea din noi, dacă, dintre noi, dacă aflăm uh, în ultimul moment de asemenea evenimente, este imposibil să mai uh, mergem să le vizităm, deci trebuie să ne gândim la planificarea calendarului pe termen uh, cât mai lung. Doresc să știu dacă dorește cineva să intervină. Se pare că nu este cazul. Atunci vă mulțumesc doamna Castex, din nou, pentru că ne-ați prezentat această informare, pentru că ați mers la Alicante și ați reprezentat Parlamentul la această întâlnire. Ajungem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 5, legislația comună europeană în materie de vânzări. Este vorba, în primul rând, de prezentarea unui document de lucru în contextul uh, organizării ședinței comune cu Parlamentele Naționale din noiembrie, acest document de lucru își propune pro- pregătirea întrebărilor, aspectelor pe care le vom uh, discuta la această întâlnire, uh, să discutăm problemele care au reieșit în urma uh, audierilor pe care le-am organizat și în trecut și aș dori să uh, îl rog pe colegul nostru Berlinghe să ne facă o introducere scurtă și putem discuta după aceea acea, această temă, dar după cum am spus, scopul acestei, acestui punct de astăzi este să, să pregătim uh, audierea și acea, această întâlnire din noiembrie. Vă mulțumesc. Doresc să vă prezint pe scurt uh, acest uh, document de lucru și să um, vă spun că această temă este una foarte importantă care trebuie să se bucure de uh, atenția noastră deosebită. Este o temă pe care o discutăm deja de mai mulți ani. Nu este o temă care a apărut pe agenda noastră abia în ultimul, un în ultimul timp. Doresc să vă aduc aminte că există deja o rezoluție Parlamentul Parlamentului European prin care noi ceream Comisiei să ne prezinte propunerea legislativă. Mai de mult, se spunea că aceste aspecte legate de uh, vânzări trebuie înțeleasă în contextul uh, discuțiilor uh, pe care le-a organizat și Parlamentul European. Cred că direcția în care ar trebui să mergem este următoarea. Am organizat deja o audiere, mai multe ateliere, mai multe workshop-uri și, după cum a spus și domnul președinte, am planificat și o întâlnire cu reprezentanții parlamentelor naționale și aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că A existat un uh, proces de consultare destul de larg. Am auzit foarte multe opinii și am fost puțin uh, surprinși de cele întâmplate și, dacă îmi permiteți, aș avea și o remarcă politică înainte să discutăm uh, aspectele tehnice. Punctul politic se referă la crearea unor instrumente care să aibă o bază comună europeană, mai ales în acest domeniu al uh, vânzărilor, reprezintă un instrument fundamental pentru dezvoltarea pieței unice europene. Am ajuns Uh, până la urmă, sau discutăm acum despre o Europa, o Europa unită, care să, um, să, să fie mai integrată și din punct de vedere politic. Și aceste măsuri și economice, uh, financiare, trebuie luate pentru a scoate Europa din uh, criză, pentru a promova creșterea economică. Și trebuie să știm că aceste elemente în materie de vânzări nu sunt Uh, instrumente care ar trebui considerate doar din punct de vedere juridic sau din punct de vedere tehnic. Este un instrument care este, are o natură politică, un instrument important. Și apoi o altă remarcă, dacă îmi permiteți. Trebuie să fim atenți ca elementele mai slabe să fie consolidate, să fie protejate într-un mod corect. După cum a spus și raportorul din uh, grupul, uh, din grupul meu politic, protejarea celor vulnerabili este posibilă doar prin extinderea uh, și consolidarea pieței uh, unice europene. Nu există niciun fel de contradicție între protejarea, protecția consumatorilor și um, libertatea circulației mărfurilor. Din potrivă, dacă piața unică europeană este consolidată, dacă există posibilități sporite de uh, a cumpăra pe această piață, atunci consumatorii dintr-un stat vor avea posibilități uh, sporite de a cumpăra produse mai bune de pe altă piață. Deci această discuție cu doi poli opuși, protejarea uh, consumatorilor, pe de altă parte respectarea drepturilor economice a, societăților, cred că este una lipsită de conținut, de fapt. Cred că a venit momentul să fim cât mai uh, obiectivi și în acest context, aș dori să mă... Nu aș dori să vorbesc foarte mult, dar totuși trebuie să mă refer la acest instrument uh, opțional. Văd că există asemenea reflexii și în alte domenii. În Uniunea Europeană sunt 27 de state membre, în curând vor fi 28 de state membre și există și acest instrument întotdeauna sau există anumite instrumente opționale, suplimentare. Nu doresc să fiu înțeles uh, greșit. Este foarte bine să existe o, o cooperare consolidată și dacă renunțăm la această opțiune um, opțională, atunci uh, acest instrument opțional, de fapt, complică, uh, ne complică viața și în domeniul dreptului viața ne-ar fi făcută mult mai grea, sau cel puțin viața celor, viața comercianților va fi îngreunată dacă se prevăd prea multe norme. Nu cred că acesta ar fi răspunsul potrivit pe care l-am putea găsi știm că, în general, și am văzut că acest lucru s-a întâmplat și în alte cazuri, există un instrument uh, opțional, atunci instrumentele naționale își pierd puțin din, uh, puțin din valoare și este foarte dificil să cunoști toate instrumentele uh, legale. Poate societățile comerciale pot să facă acest lucru, însă consumatorii cred că uh, puțin se vor uh, pierde, nu vor mai ști care este situația concretă. Și apoi, un uh, aspect practic. Uh, Parlamentul a sprijinit un instrument opțional și nu cred că putem face acum un pas înapoi. Este o alegere pe care am făcut-o și nu putem să, să jucăm un fel de tenis de masă cu deciziile pe care le luăm. Dacă am luat o decizie, trebuie să fim uh, consecvenți și să o respectăm. Apoi, discuțiile în anumită perioadă, în anumită perioadă au mers în direcția de a spune da sau nu. Ei bine, acum am depășit această perioadă, trebuie să uh, luăm o decizie pozitivă și trebuie să cântărim să cântărim în momentul în care criticăm această propunere. Avem, o, avem nevoie de o critică constructivă care să spună foarte clar care sunt eventualele probleme, să vină cu propuneri concrete de modificare. Deci nu doresc să vă, să vă mm, povestesc acum despre toate aceste detalii, dar anumite părți, de exemplu, nu mai pot fi modificate deloc din punctul meu de vedere și anumite alte părți trebuie modificate, dar acestea trebuie să fie modificate în uh, mod constructiv. La Roma, conform Roma 1, există alegerea fie între nivelul național și nivelul transfrontalier. Uh, lucruri care influențează foarte mult și um, aspectele legate de litigiile legale și să nu uităm și de aspectele dreptului uh, internațional. Cel puțin aceasta este intenția raportorului. Sunt uh, de acord cu colegul meu Lene Vom face propuneri de modificare, însă în cadrul discuției este important să vedem care sunt și uh, părerile colegilor de la, din uh, comisia noastră. Foarte importantă este această listă neagră, listă sau listă gri. Toate, toate aceste aspecte au fost amintite și în workshopurile pe care le-am uh, organizat, în dezbatere, dezbaterile pe care le-am avut cu diferiți reprezentanți din, lumea, din partea lumii științifice și din partea uh, sectorului uh, comercial. Au fost exprimate diferite îngrijorări, temeri, uh, și s-a cerut ca găsirea unei uh, soluții mai bune. O soluție care să țină seama de um, situația vânzătorilor în uh, dreptul uh, în acest drept în materie de vânzări. Trebuie să ne gândim și la conținutul, uh, conținuturile digitale. Viitorul în sectorul uh, comercial se regăsește probabil în uh, domeniul uh, digital, vânzările pe internet și din acest punct de vedere propunerea cred că trebuie modificată puțin. Din punctul meu de vedere, în concluzie, pot să spun că această propunere are un potențial imens și, atât pentru consumatori, consumatori, dar și pentru întreprinderile mici și mijlocii și pentru uh, companiile multinaționale. Deci un drept în materie de vânzări comun trebuie să fie îmbunătățit. Îți mulțumim, Luigi Berninger. Vă pot spune și eu câteva lucruri din punctul meu de vedere. Desigur, dezbaterea Dezbaterea a fost una foarte uh, interesantă uh, legată de temeiul juridic, care este temeiul juridic uh, corect și cred că până la urmă vom putea spune și noi uh, anumite lucruri. Până la urmă, dezbaterea a fost uh, închisă. Există o dezbatere purtată pe marginea principiului subsidiarității, pe care o vom purta și împreună cu reprezentanții Parlamentelor Naționale și uh, nu există vreun instrument care să nu țină seama de, adică acest instrument opțional ține seama de principiul sub, subsidiarității. Și este vorba de un instrument care se aplică mai ales pentru relațiile transfrontaliere care sunt definite foarte bine. Tot mai dificilă va fi problema legată de relațiile cu regulamentul Roma 1, pentru că există noi decizii judecătorești care noi, uh, noi decizii care nu ne ușurează viața. Însă va trebui să vedem care, va fi, care vor fi detaliile. Până la urmă, aceste detalii se regăsesc în documentul de lucru. Cât de departe trebuie să mergem cu reglementarea uh, ținând seama de dreptul național, cât de larg este domeniul de aplicare și acesta este un punct care trebuie dezbătut. Până la urmă, toate aceste lucruri se leagă de domeniul de aplicare al, uh, al uh, regulamentului. Cred că acest instrument opțional trebuie să fie extins asupra întregului domeniul business to business, pentru că altfel lucrurile nu vor putea funcționa în uh, practică. Cum poate ști un uh, operator uh, pe internet dacă discută cu, un, uh, cu o întreprindere mică sau mijlocie sau cu o societate de mari dimensiuni. Deci, aceasta ar fi singura soluție uh, care ar putea funcționa în practică. Există mai multe măsuri suplimentare, de exemplu, contractele model, sau cataloage de date care să conțină diferitele decizii, diferitele măsuri legislative. Toate aceste lucruri trebuie să fie reglementate și din punctul de vedere al anexelor am discutat în detaliu uh, conținutul acestor anexe și domnul uh, Berlinghes s-a referit la câteva puncte și toate aceste puncte sunt punctele care au fost uh, considerate a fi problematice în cadrul audierilor pe care le-am avut. Drepturile uh, cumpărătorilor, uh, foarte multe puncte care au, au rămas în continuare deschise și care trebuie să fie discutate în continuare, însă hotărârea principală este că ne dorim un asemenea instrument pentru a progresa în cadrul pieței interne, rămâne una validă. Detaliile sunt cele pe care trebuie să le continuăm în continuare, însă în cadrul întâlnirii cu reprezentanții Parlamentelor Naționale, eventual vom discuta dacă domeniul de aplicare nu ar trebui restrâns inițial asupra vânzărilor pe internet. Este o opțiune pe care va trebui să discutăm și cu Consiliul în funcție de evoluțiile viitoare, dacă Uh, pachetul ar putea fi uh, adoptat în cadrul acestui mandat legislativ, uh, poate am putea avea această opțiune. Însă, cred că nu trebuie să punem accentul prea mult pe această opțiune. Va trebui să vedem cum evoluează dezbaterile cu Parlamentele Naționale și cu Consiliul, să vedem dacă este bine să recurgem la această opțiune. Acum dau cuvântul domnului Maier și apoi doamnei Lichtenberger, vă rog. Mulțumesc. Eu sunt raportor la IMCO și, bineînțeles, am această perspectivă. Deci, în primul rând, temeiul juridic este o problemă de piața, a pieței interne, o deschidere a pieței interne. Această piață este definită de patru libertăți și dorim ca acestea să fie posibile. Libertatea persoanelor, dar și a uh, mărfurilor, deci libera circulație și a mărfurilor. Uh, și a serviciilor și a capitalului, bineînțeles. În ceea ce privește temeiul juridic și Roma 1, suntem de acord, este de competența jurii, însă uh, și noi, cei de la IMCO, suntem uh, implicați pentru că este vorba de piața unică. Caracterul opțional și aici există multe discuții cu colegii de la nivel național, dar uh, mi se pare cea mai bună uh, soluție. Oricum, la nivel transfrontalier nu se poate rezolva nimic uh, prin nivelul uh, național. De aceea, cred că um, dacă luăm în considerare toate aspectele, nu numai aspecte individuale, uh, putem oferi o mai bună protecție a consumatorului la nivel european. eu nu am uh, niciun fel de rețineri pentru deschiderea uh, pieței în acest sens. Uh, vă dau un exemplu. Mergeți pe internet și cumpărați ceva în valoare de 300-400 de euro. Și apoi vă scrieți numele și țara. Când scriu Hans Peter Mayer din Germania, primesc orice. Dacă scriu Hans Peter Mayer cu A și cu Y și scriu România, Bulgaria, Cehia sau ceva similar, uh, mi se spune că nu se livrează în, astfel de, în aceste țări. Piața internă nu funcționează din acest punct de vedere. Nu poate fi vorba de, de elementul lingvistic, pentru că dacă ne uităm uh, la cei care uh, livrează aceste produse livrează în 10 țări diferite în care se vorbește spaniolă, engleză, franceză și așa mai departe. Deci nu este o problemă lingvistică, este o problemă a certitudinii juridice. Pot livra înspre această țară, primesc banii uh, pentru produsul livrat și dacă ceva nu merge bine, putem ajunge la o soluție prin uh, uh, rezolvarea alternativă a litigiilor, de exemplu, Um, și la nivel uh, formal există um, alternative opționale, însă cu toții, în toate comisiile, trebuie să încercăm să ne asigurăm că informarea către consumatori, către instanțe, uh, este trimisă, că, că există această informare. Pentru că tot ce am făcut până acum este foarte puțin cunoscut. Am fost în vizită la mai, în mai multe instanțe și am, încep, am încercat uh, să întreb despre uh, Small Claims Directive uh, și nici măcar nu aveau formularele la dispoziție. Deci cred că această propunere va fi foarte utilă pentru uh, consumator și va elibera uh, piața internă. Uh, de aceea aștept cu nerăbdare discuția uh, cu uh, celelalte comisii. Dank, Frau Kollegin Lichtenberger, bitte. Doamna Lichtenberger, mulțumesc. Îi mulțumesc și colegului Berlinguer pentru prezentarea raportului. Pentru mine există două aspecte care rămân deschise. În primul rând, instrumentul opțional. Când vorbim despre un instrument opțional, este o opțiune pentru vânzător, dar nu și pentru cumpărător. Eu, în calitate de client, am numai opțiunea de a cumpăra sau de a nu cumpăra. Și nimeni nu poate să mă, să mă oblige să cumpăr ceva, deci nu este o opțiune, ci uh, libertatea, care sper că va exista pentru mult timp de acum încolo, libertatea cumpărătorului, clientului de a se decide dacă vrea să cumpere ceva, dacă poate să cumpere acest lucru. Deci, um, înțeleg criticile celor care spun, bun, dacă este un instrument opțional și opțiunea este numai de partea vânzătorului, atunci vânzătorul va opta pentru această um, posibilitate numai dacă legislația este mai puțin uh, restrictivă decât legislația națională sau dacă este mai sigură. Aș dori să găsesc un bun răspuns la această critică înainte să decid pentru acest instrument. În al doilea rând, mi se pare interesantă ideea de a uh, ne limita la comerțul pe internet, pentru că aici există și cele mai mari dificultăți cu incertitudinea juridică și așa mai departe. Însă, multe uh, probleme juridice nu sunt uh, încă excluse, nu sunt rezolvate. Colegul Hans Peter Mayer vorbea despre Um, diferitele adrese care, și diferitele țări în care se livrează sau nu. Um, poate putem crea o reglementare inteligentă care să asigure că nu poate exista fraudă, de exemplu. Însă nu trebuie să ne facem iluzii. Și înaintea uh, internetului au existat uh, uh, tot felul de uh, posibilități de, de escrocherii, practic, încercări de escrocherii uh, și nu vom putea să le evităm. Trebuie să încercăm să le restricționăm, să le îngreunăm și în același timp să putem să le urmărim să, um, și să ne asigurăm că sunt sancționate în cazul în care frauda are loc, astfel încât um, să fie cât se poate de ușor pentru cel care a fost înșelat să își obțină compensările. Nu, deci nu, nu pot să spun că am găsit un răspuns la toate aceste întrebări. Am să încerc să răspund la prima întrebare a doamnei Lichtenberger. Cred că până la urmă este o problemă a echilibrului între interesele lumii afacerilor, mai ales uh, IMM-urilor și a, consum- a consumatorilor pe de altă parte. Avantajul în acest, uh, ace- acestui instrument opțional este acela că în viitor nu mai ai de-a face decât cu două uh, cadre juridice, pro- propriul cadru național sau acest instrument național. Și cred că prețul care trebuie uh, plă, plătit uh, pentru această facilitare uh, merită plătit pentru că uh, se plătesc mai puține prețuri de mai puține costuri de consultanță, se deschid mai multe piețe și așa mai departe. Și dacă dorim asta, uh, oricum trebuie să nu uităm că în Europa avem un nivel al protecției consumatorului peste medie. În ceea ce privește frauda, ă, trebuie spus că noi nu facem niciodată legile pentru cei care le încalcă, ci pentru cei care le respectă. Și bineînțeles că trebuie să ne gândim la ceva care să ă, ne ajute să evităm escrocheriile și fraudele, dar până la urmă noi trebuie să facem ă, legislație de drept civil care să fie clară, ușor de înțeles, ușor de aplicat și care să corespundă cu ceea ce uh, simt oamenii când, uh, când diferențiază între ceea ce este just și ceea ce nu este just. Uh, comisia. Domnul Steinmeier. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, comisia salută uh, abordarea uh, profundă, uh, aprofundată a acestui dosar din partea raportorului și pentru a reacționa la ceea ce spunea domnul Berlinger, vă stăm la dispoziție pentru orice fel de cooperare. Aș dori să reacționez la două puncte, uh, doamna Lichtenberger, și anume dacă există o opțiune pentru cumpărător. Aș dori să mă refer la două puncte aici. Asta reiese și din uh, tabelele uh, pe care Comisia vi le-a trimis. E bine, se poate vedea că atunci când comparăm cu achiul actual, nivelul protecției consumatorului va fi mai ridicat sau egal cu achiul actual, um, situația fiind similară cu dreptul național care nu a fost armonizat în general, avem un nivel care este similar cu dreptul național sau chiar superior. Deci consumatorul, dacă, dor, dacă mm, alege acest instrument opțional, nu poate să se piar, nu, nu poate să piardă, ci nu are decât de câștigat. Un al doilea uh, punct uh, pentru a-i răspunde doamnei Lichtenberger. De multe ori există o, o prezentare greșită a acestui, um, acestui subiect. Trebuie să uh, comparăm cu situația de azi. Uh, sub Roma 1 s-a spus că consumatorul are întotdeauna la dispoziție propriul cadru juridic. În multe cazuri este corect Și asta numai în situația în care este uh, sub articolul 6 din Roma 1 și beneficiază de un alt drept în cazul în care acesta oferă un nivel de protecție mai ridicat decât propriul uh, drept. În, în cele mai multe cazuri, însă, când, uh, cumpără, când consumatorii uh, cumpără pe internet se văd supuși dreptului vânzătorului pentru că de cele mai multe ori condițiile acestuia uh, prevăd asta. Este o clauză în condițiile uh, generale ale uh, vânzătorului. Äh, äh, Mulțumesc, domnule președinte. Nu am Doamna Lichtenberger căutăm îmbunătățiri. Noi ne dorim ca situația să fie îmbunătățită. Am unele îndoieli și vă spun ce am auzit și din partea cealaltă. Aș fi vrut să ascult ambele părți. Uneori am o problemă când cealaltă parte este acuzată pur și simplu că nu e suficient de inteligentă au și ei argumentele lor. Doriți să răspundeți? Vă rog. Bineînțeles că nu doream să dau această impresie. Este vorba de faptul că în situația actuală consumatorul nu poate să aleagă dreptul aplicabil. Soluția propusă de comisie are și ea posibilul dezavantaj Uh, în acest caz, însă se poate reveni la ceea ce am spus. Față de dreptul național este cel puțin la fel de bine uh, protejat sau chiar mai bine. Deci, din punct de vedere juridic, are o situație cel puțin egală sau mai bună față de situația actuală. Și acum vine îmbunătățirea suplimentară, și anume cea la care se refereau domnul Berlinger și domnul Mayer, uh, o mai mare posibilitate de a alege la prețuri mai mici. Va putea, va exista posibilitatea de a alege și din punct de vedere economic, dar și din punct de vedere juridic. Aș dori să completez uh, cu un lucru. Uh, în dezbatere mă deranjează un singur lucru. Noi cu toții de aici suntem consumatori. Uh, asociațiile de consumatori nu au foarte uh, mulți membri de obicei, pentru că consumatorii nu devin foarte des membri a unei asociații de consumatori. Însă ei sunt foarte vizibili de multe ori. Asociațiile sunt vociferează mult, însă nu fac, uh, nu fac propuneri alternative am vrea să știm ce nu le place la propuneri, uh, în mod concret ce nu le place, ce ar vrea să se schimbe uh, în, în elemente individuale. Nimeni nu face asta în afară de uh, cei din Austria, bine, și cei din Luxemburg. Acesta este punctul esențial. Eu mă aștept de la o instituție care primește bani publici uh, pentru faptul că mm, apără interesele consumatorilor, e bine să și facă asta și nu numai să uh, critique. Este părerea mea uh, personală, uh, nu, nu reprezintă părerea comisiei. Mai dorește cineva să facă remarci în acest Uh, dosar. Luigi, te rog. Voiam să răspund la unul dintre puncte. Comentariile Evei sunt întotdeauna constructive, trebuie ascultate. Însă, bineînțeles, un consumator care cumpără ceva nu va alege uh, legea sau cadrul juridic care uh, se aplică aici. Va fi compania cea care uh, alege acest lucru. Însă, acesta ar trebui să fie un instrument legislația uh, comună europeană în materie de vânzare ar trebui să fie un instrument. Avantajele sunt că va garant, vor garanta siguranță pentru ambele părți, după cum spunea și domnul Mayer. trebuie să oferim certitudine, siguranță prin această legislație. Iar la final, instrumentul uh, trebuie uh, adoptat acele, adoptate acele prevederi care asigură că uh, consumatorul este mai protejat decât până acum. Și merită unele sacrificii acest lucru. Să știm că instrumentul este mai bun decât uh, situația actuală. După cum spuneam, îi rog pe colegi să, uh, să facă propuneri uh, concrete, astfel încât în momentul în care uh, raportul va fi gata, să avem un, un, un document mai bun, un, o, o protecție mai bună oferită consumatorilor. Comisia spune că deja este cazul, însă trebuie să mergem mai departe, astfel încât să fie clar că progresăm cu piața unică. Domnul Maier, din partea IMCO. Aș fi vrut să atrag atenția asupra um, legăturii între instrumentele Uh, opționale existente deja. Um, procedura small claims a um, litigilor până la 2000 de euro. Una dintre clauzele uh, de protecție pentru consumatori uh, este aceea că se poate depune reclamație în instanță la instanța din propria țară. Însă nu mă ajută foarte mult Uh, când în, uh, uh, la, eu la mine acasă trebuie să aplic drept românesc, spaniol sau de oriunde altundeva pentru că acest lucru a, a fost prevăzut în condițiile generale ale firmei. Mulțumesc. Danke, gut. Vă mulțumesc. Cred că putem încheia cu acest punct. Doresc să mulțumesc co-raportorului și domnului Maier în calitatea sa de raportor de la Comisia IMCO. Ajungem la următorul punct, punctul 7 de pe ordinea de zi. Nu știu dacă domnul Stoianov este deja alături de noi. Da, foarte bine. Îi dau cuvântul dumnealui direct atunci. Благодаря, господин председателю. Малко изненадващо, тъй като прескочихме една точка от дневния ред. Vă mulțumesc. Am sărit un punct de pe ordinea de zi, lucru care m-a surprins puțin, dar sunt pregătit acum. Raportul meu se uh, referă la operațiunile cu titluri în Uniunea Europeană, depozitarii cent- central de titluri și modificările directivei merg foarte departe. De fapt, se pare că uh, directiva a fost nou scrisă. Poate că această directivă nu este atât de importantă în comparație cu tema pe care uh, tocmai uh, am uh, discutat. Uh, nu, nu la fel de mulți cetățeni sunt uh, afectați de această directivă. Însă, care este ideea principală? Ideea este să creăm o, o, o nouă reglementare a decontării diferitelor titluri de uh, valoare. Uh, este vorba până la urmă de reglementarea sectorului uh, financiar de care se ocupă Comisia Europeană și trebuie să țină seama de acest uh, lucru. Există pe lângă această directivă, directiva MIFID, care se referă la activitățile la bursă, directiva referitoare la instrumentele financiare, deci nu trebuie să uităm nici de aceste directive. Și aș dori să vă spun care este poziția mea, care sunt observațiile mele în legătură cu acest raport. Deci, care sunt punctele la care trebuie să ne gândim uh, mai mult? În primul rând, ar fi bine dacă termenul lim- limit ar fi extins. Este form, vorba de termenul de autorizare a uh, depozitarilor uh, centrali de instrumente financiare. Termenul uh, propus nu este suficient din punctul meu de vedere, pentru că trebuie să ne gândim la, toat, la toți pașii care trebuie făcuți, pentru care nu, nu este prevăzut o perioadă de timp suficientă. Apoi, în al doilea rând, foarte mulți uh, depozitari centrali au relații um, reciproce între ele. Și acest depozit, acești depozitari între diferite state au început deja să încheie anumite contracte, încearcă să se asocieze pentru a exista o activitate de schimb comună. Și dacă am ușura această activitate, acest lucru ar fi în favoarea sectorului financiar. În acest moment se propune ca, ca această cooperare între depozitorii, depozitarii centrali să fie permisă, să fie autorizată. Opinia depozitarilor centrali este însă că această autorizare le-ar îngreuna activitatea, pentru că această autorizare pare să fie contradictorie cu sensul pieții interne unice. Trebuie să vedem dacă am putea să diluăm puțin uh, regulile referitoare la autorizare sau chiar să renunțăm cu totul la ele. Există și autorizări uh, parțiale pentru depozitarii centrali, prin uh, intermediul căro, uh, cărora acești, aceste, acești depozitari pot oferi, de exemplu, servicii bancare. Comisia propune însă uh, excluderea, interzicerea acestor uh, tipuri de activități. Depozitarii centrali consideră uh, însă că o asemenea interdicție nu este în interesul lor. Există diferite societăți care se ocupă de schimbul de titluri de valoare și a fi mult mai uh, simplu dacă și aceste dacă și depozitarii centrali s-ar putea ocupa de asemenea schimburi, pentru că situația ar fi mult mai ușoară pentru societățile uh, respective, pentru că uh, decontarea titlurilor ar fi ușurată, pentru că dacă nu, depozitarii centrale ar trebui să încheie anumite contracte cu bănci, lucru care ar putea duce la um, costuri suplimentare pentru clienți, lucru care desigur nu este de dorit. Apoi, Comisia a prevăzut și autorizare pentru fiecare nou instrument financiar. Ei bine, această autorizare pare, de fapt, să ducă la o sporire a birocrației. Dacă o societate ar uh, emite niște valori uh, mobiliare, da, atunci este nevoie de autorizare, dar ar fi este nevoie de o singură autorizare. Deci nu trebuie Uh, cerut autorizarea pentru fiecare instrument financiar. Acest lucru ar complica situația prea mult. Apoi, ideea conform căreia uh, depozitarii centrali ar putea să aibă și alte registre, că ar putea uh, aduna și alte date, este o idee care pe viitor eventual trebuie să devină una necesară și una utilă, pentru că depozitarii centrali astfel ar putea deveni mai repede operaționali și eu nu cred că prin, prin că legiuitorii ar trebui să limiteze mai mult aceste uh, registre. pentru că activitatea depozitarilor centrale ar fi limitată dacă sunt amintite în directivă toate aceste registre. Acestea sunt remarcile mele. Eu am făcut câteva propuneri de modificări, dar uh, mă ocup în continuare de câteva teme pentru că avem în fața noastră un dosar foarte complicat. Eu sunt jurist de meserie, și acest dosar provine dintr-un alt uh, domeniu decât cel pe care îl cunosc eu foarte bine. Am primit uh, și propuneri din partea Băncii Centrale Europene la care trebuie să mă gândesc. Termenul uh, de depunere a amendamentelor este marți 20 octombrie și acum aștept acum cu nerăbdare uh, remarcile dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnul președinte. Este o temă foarte complicată și mi-aduc aminte că am fost uh, raportor în uh, primul uh, mandat uh, legislativ aici la Parlament, tocmai pe această temă. Este o temă complicată, dar foarte importantă. Acum domnul Bodo are cuvântul, vă rog. Da, mulțumesc. Ca și colegul Stoianov și am sesizat ca și raportor din umbră niște probleme pe care voi încerca să le corectez referitor la posibile conflicte de interese între băncile care realizează activități de custodie și depozitarii centrali, Uh, câteva scurte explicații. Băncile pot face această activitate în numele și pe seama clienților, deci custodie este un fel de depozitare, după care banca custode se duce mai departe la depozitarul central și depozitează toate aceste instrumente financiare în bloc, fără ca depozitarul central să vadă cine este în spate, cine sunt adevărații uh, clienți. Nu cred că sunt mari probleme din punct de vedere al acestei activități, dar uh, Comisia propune ca clienții depozitarului central, care sunt uh, constituiți într-un comitet, să aibă anumite propuneri și decizii cu privire la activitatea depozitarului și ce poate acesta să uh, dea mai departe ca și informații, ori atâta vreme cât atât banca custode cât și depozitarul fac activități similare, e posibil ca aceștia să fie la un moment dat în conflict de interese. Și atunci propunerile mele au fost că atunci când o bancă custode se simte că este în conflict de interese, să se abțină de la a face propuneri sau a lua decizii. Aceasta este uh, o propunere pe care am făcut-o sub formă de amendamente. A doua, apropo de ce a spus colegul Stoianov, se referă la o situație strict juridică și este vorba de conflictul de legi. Uh, avem situația în care uh, Comisia a propus ca legea aplicabilă oricăror litigii legate de depozitarul central să fie legea unde statului unde este situat depozitarul central, dar avem situația când depozitarul central are în depozit instrumente financiare emise de uh, emitenți aflați în alt stat membru. Și atunci, pentru a evita un posibil conflict între legislațiile aplicabile, am propus ca pentru această din urmă situație, legea aplicabilă să fie legea uh, statului membru în care se află uh, situat uh, emitentul. Mulțumesc. Dankeschön. Vă mulțumesc. Uh, văd că nimeni nu mai dorește să intervină. Deci, uh, termenul de depunere a Uh, amendamentul este 16 octombrie. Domnul Stoianov, nu știu dacă dorește să intervină pentru a răspunde la cele spuse de domnul Bodu, vă rog. Mă bucură faptul că domnul Bodu este raportor din Umbra, pentru că am colaborat foarte bine și sunt de acord cu cele spuse de dumnealui. Vă mulțumesc. Uh, după cum am spus, termenul de depunere amendamentul este 16 octombrie. Ajungem la ultimul punct de pe ordinea de zi din această dimineață. Este punctul 9, raportul... Nu? Raportul domnului Coferati. Nu, am uitat. Își cere scuze, domnul președinte. Am uitat de punctul 8 de doamna Castex. Uh, drepturile de proprietate intelectuală și aspecte legate de dezvoltare. Vă rog, doamna Castex. Mm, mm, oui, merci, monsieur le, le président. Mulțumesc, domnule președinte. În acest aviz referitor la proprietatea intelectuală și dezvoltare, am insistat în principal asupra problemelor de transfer de tehnologie și de biotehnologie, în special semințele și medicamentele, care au uh, văzut, din cauza cărora am văzut că protecția acestora este o frână în calea dezvoltării. Este un aviz pe care l-am transmis deja Comisiei DV și aștept uh, observațiile dumneavoastră. Bine, herzlichen Dank, Frau Castex. Vă mulțumesc, doamna Castex. Doamna Lichtenberg are cuvântul. Vă mulțumesc pentru acest uh, proiect de aviz, unul uh, scurt, foarte precis, care se referă la punctele importante. Aș dori să uh, spun următorul lucru. Un aspect este foarte important. Dacă spunem că ne dorim un sistem foarte clar, rațional de, de brevete care să țină seama de drepturile de proprietate intelectuală și că un asemenea sistem ar fi în beneficiul tuturor, acest lucru este adevărat doar dacă toate aceste drepturi uh, sunt respectate, sunt, pot fi puse în aplicare. Dacă, foarte, dacă este să vedem ce se întâmplă cu multe state din afara Uniunii Europene, um, eu nu mai sunt atât de optimistă când vine vorba de uh, situația populațiilor uh, indigene care nu cred că își pot impune întotdeauna drepturile în fața propriilor guverne. Haideți să ne gândim la ce se întâmplă în uh, Nigeria, ce, ce se întâmplă în diferite state central-africane, unde pur și simplu drepturile existente nu pot fi puse în aplicare. Uh, deci nu ajunge să existe pur și simplu un sistem uh, legal bun. Dacă consolidăm drepturile de proprietate intelectuală în beneficiul acestor grupuri, trebuie să recunoaștem în același timp că aceste grupuri vor avea dificultăți de a-și impune aceste drepturi, pentru că nu este vorba de un uh, sistem de drept uh, european, un, uh, de, de sisteme, de state de drept, discutăm de aspecte de dezvoltare, discutăm de state unde respectarea legii nu este întotdeauna foarte foarte bună. Deci lucrurile încep uh, deja din, uh, să, să devină problematice din China de, exemplu, și eu nu sunt foarte optimistă din acest punct de vedere vis-a-vis -vis de faptul că un sistem legal foarte bun este unul util dacă instrumentele de punere în aplicare a sistemului respectiv nu, nu sunt la dispoziție datorită uh, unui stat totalitar sau din alte motive. Aceasta ar fi remarca mea referitoare la rolul diferitelor sisteme legale. Din experiență, din experiența pe care am văzut-o, cei, cei care au, care au anumite cunoștințe sunt, cele care, sunt cei care au de pierdut. Mulțumesc, domnul, doamna Wikström. Vă mulțumesc. Doresc să mulțumesc raportoarei pentru această prezentare scurtă. Am impresia că am uh, găsit o perspectivă foarte bună și mă bucur acest lucru. Trebuie să ne concentrăm asupra problemelor legate de tehnologii, de, uh, în mod special de biotehnologie și de uh, medicamente. Am uh, impresia că există o perspectivă um, legată de uh, lucrurile utile nu trebuie să construim obstacole în uh, calea asistenței pentru dezvoltare și deși avizul este unul foarte uh, Mulțumesc și mie îmi place acest uh, aviz. Vreau doar să adaug câte ceva la ceea ce s-a spus. Vorbeam despre sistemele juridice din țările respective. Întrebarea a doua este, e foarte ușor să ne gândim că, da, ar trebui să acordăm drepturi anumitor populații indigene, ca să fim drăguți. Totuși, asemenea drepturi, chiar pentru a le pune în aplicare, chiar dacă ești în țara respectivă, cu un sistem juridic bun, E un dezechilibru uriaș dacă ai un trib indigen versus o companie uriașă. Cred că, deși e tentant să acordăm drepturi oamenilor care se află în țări în curs de dezvoltare, în speranța că aceștia vor beneficia, cred că s-ar putea să ne trezim cu efectul uh, opus să creăm un câmp de mine juridic, practic, și uh, pentru că companiile până la urmă au resurse mult mai bune decât uh, popoarele din țările în curs de dezvoltare. Deci sunt de acord cu, aviz, cu avizul și cred că ar trebui să fim cât mai precauți. Așa cum a spus și doamna Ekström, uh, vrem să ajutăm cunoașterea să fie împărtășită. Cred că ăsta este scopul nostru aici și cred că este un aviz foarte bun. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Tadeus, la cuvântul. Niczący chciałbym Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu aș dori să îl felicit și să o laud pe doamna raportor. Cred că a făcut un proiect de aviz excelent. acest subiect este de o mare importanță pentru că, deși este controversat și necesită prudență, și vorbim aici despre diversele regimuri juridice și despre faptul că nu vrem să complicăm lucrurile, dar asta nu înseamnă că nu mai avem obligația de a lucra la această problemă. Pentru că atunci când vorbim despre resurse, dacă ne gândim bine, această problemă este legată de viitorul nostru. Bineînțeles, sunt de acord cu părerile colegilor că există conflicte între diverse țări și diverse guverne și există și companiile internaționale și multinaționale. Deci, este evident că avem nevoie de soluții juridice. Avem, spre exemplu, conflictul Monsanto. Uh, guvern, un guvern dintr-o țară susține că semințele anumitor uh, legume, cum ar fi dovlecei, sunt privatizate, practic, și această legumă este cultivată în țara respectivă de secole. Asta arată că viitoarele noastre discuții ar trebui să se concentreze tocmai pe definirea viitoarelor riscuri am putea să pregătim o definiție a biopirateriei, spre exemplu. Acest lucru este extrem de important și foarte necesar și doresc să-i mulțumesc, doamne raportor, și să spun așa de la bun început că ar trebui să, în amendamentele mele, o să uh, fac trimiteri la niște prevederi deja existente și văd că uh, și domnia voastră ați trecut uh, anumite rezoluții ale Parlamentului European referitoare la brevetare sau procedurile biologice fundamentale, spre exemplu. Dar cred că ar trebui să facem trimitere și la Convenția privind biodiversitatea la plante. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Castex! Le mulțumesc colegilor care au primit atât de călduros acest aviz. Evident, amendamentele dumneavoastră sunt binevenite și ceea ce aș dori să spun este că împărtășesc reticențele colegilor referitoare la efectele pe care le-ar putea avea rezoluția Parlamentului European. Pe de altă parte, este un raport din proprie inițiativă și cred că ar trebui să ne trasăm niște perspective. Calea va fi destul de lungă până să ajungem să avem o legislație la nivel european pe care să o împărtășim la nivel internațional astfel încât să putem, spre exemplu, să protejăm uh, drepturile fundamentale în ceea ce privește exploatarea apei sau să protejăm semințele de origine în fața manipulărilor genetice și, evident, puterea uh, industriei agroalimentare care încearcă să Uh, pună mâna practic pe acest bun care este un bun comun. Eu nu sunt încă în stare de disperare, pentru că aici facem o treabă fundamentală și când vedem cum vor evolua lucrurile și când vom avea o uh, legislație referitoare la aceste întreprinderi agroalimentare, cred că va fi posibil ca pe viitor un viitor chiar destul de apropiat, să ne gândim că putem apăra resursele naturale și esențiale în țările în curs de dezvoltare. Fie că vorbim despre apă, alimente sau medicamente generice. Este un punct de plecare și noi suntem pionieri aici. Mulțumesc! Vă mulțumesc! 17 17 a 10 este termenul limită pentru depunerea amendament, amendamentelor la ora 12 și ajungem la raportul domnului colegului cooperativ, vă rog. fare în Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să fac câte observații de, câteva observații de natură procedurală, pentru că uh, Uh, cred că sunt importante pentru cum va decurge dezbaterea. După cum știți, în momentul de față, eu sunt raportor doar la avizul privind uh, modificarea uh, regulamentului privind autoritatea bancară europeană. Celălalt aviz încă nu a f- pentru celălalt aviz încă nu s-a desemnat un raportor. modificările aduse ambelor regulamente sunt foarte strâns legate. Deci ambele avize vor trebui discutate uh, legat. Asta face și Comisia Econ, după cum știți. Econ fiind comisia competentă pe fond. Totuși, în realitate, acest subiect este foarte strâns legat uh, raportul privind uh, fondul pentru statele aflate în dificultate. Asta înseamnă că toate subiectele sunt foarte strâns legate și asta înseamnă că fondul de salvare va trebui să fie disponibil începând cu 1 ianuarie 2013. Tocmai de aceea, colegii de la Comisia Econ au decis să aibă un vot pe marginea ambelor avize până în luna noiembrie. Asta înseamnă că până pe 6 noiembrie va trebui să avem un vot pe marginea ambelor avize. Nu cred că putem avea o discuție referitoare la procedurile obișnuite pe care le-am folosit în trecut. De aceea, sugestia mea ar fi să transmitem o scrisoare din partea comisiei noastre care să includă observațiile noastre legate de ambele subiecte. Evident, nu este un instrument la fel de puternic ca un aviz, dar cred că numai așa vom putea să lucrăm în uh, cadrul acestui calendar care ne-a fost impus de factori externi. Din aceste motive, aș sugera, deci, cum spuneam, să avem o scrisoare în locul avizului obișnuit. Analizând conținutul, există câteva puncte care trebuie analizate cu mare atenție. Regulamentul privind autoritatea bancară oferă amendamente tehnice care sunt în conformitate cu celălalt aviz. Celălalt aviz însă s-a lovit de niște probleme de natură politică. și sunt probleme importante legate nu doar de rolul Parlamentului. Parlamentul are competențe destul de limitate în acest moment și, practic, oferă doar consultanță dacă mergem spre o autoritate unică de supraveghere, atunci trebuie să ne punem întrebarea dacă această responsabilitate ar trebui să fie preluată de Autoritatea Bancară Europeană sau dacă ar trebui să beneficieze de niște, de niște măsuri de sprijin. Și dacă nu cumva Parlamentul ar trebui să joace un rol mai activ. Puterile de supraveghere ale băncii centrale se aplică practic țărilor din zona euro. Pentru țările care se află în afara zonei euro, sistemul este diferit. Evident, riscul este să avem un dezechilibru dacă sunt foarte multe țări din afara zonei euro care totuși vor să ia parte la acest mecanism. De aceea trebuie să încercăm să introducem un fel de stimulente pentru a extinde puterile, competențele de supraveghere. Dacă nu sunt multe țări din uh, afara uh, zonei euro care să ia parte din cauza uh, crizei economice, atunci am avea o problemă, pentru că și aplicarea legii este o problemă aici. Știm că în fiecare țară băncile au funcții diferite, au dimensiuni diferite și funcționează în sisteme diferite. Regulamentul ar trebui să se aplice tuturor, dar cred că e bine să avem un sistem unic. Numai că trebuie să oferim pe de cealaltă parte și un soi de flexibilitate, în special pentru băncile mai mici, care ar putea să rămână într-un cadru național. Și acest cadru național ar fi în conformitate și ar respecta și acest sistem central. Cred că băncile mai mici au nevoie totuși de niște uh, reguli naționale, de un cadru național, chiar dacă acesta nu este obligatoriu. Cred de asemenea că ar trebui să facem o distinție mai bună între competențele de supraveghere și competențele de stabilire a politicilor. Astăzi se face această distinție, într-adevăr, trebuie să recunoaștem asta, dar credem că această distinție ar trebui să fie mai clară. Pentru că principalul principiu uh, al acestui sistem este să se facă distinția între cele două uh, roluri și să ne asigurăm că există o eficiență mai mare și o mai bună supraveghere dacă această supraveghere nu este legată de uh, politica de stabilire a, de mecanismul de stabilire a politicilor. De asemenea, trebuie să asigurăm o transparență mai mare și o democrație mai bună în modul în care vor funcționa aceste instituții reformate. Cum am spus la bun început, rolul Parlamentului ar putea fi consolidat dacă Parlamentul ar participa la activitatea de monitorizare a instrumentelor democratice de supraveghere. Începând de la nominalizarea instituțiilor până la regimul de penalități și sancțiuni, așa cum am discutat. Asta este ideea pe care aș introduce eu în scrisoare, dar cred că uh, ar trebui să ne gândim la această alegere obiectivă între un aviz și o scrisoare. Cum am spus, m-am gândit mult la acest subiect <clears throat> și am hotărât că este mai bine să sugerez să scriem o scrisoare. Pentru că altfel uh, riscăm să nu avem, uh, să nu facem lucrurile cum trebuie. Domnul Bod. Mulțumesc. Ehm, acesta este un raport foarte, foarte complex. Această opinie este foarte complexă. Ehm, pentru prima dată mă găsesc în situația în care nu, în calitate de raportor din umbră, nu am putut să depun amendamente pentru că ele ar depăși stricta discuție tehnică. Până la urmă, discuția este dacă vrem sau nu vrem Uniune Bancară, dacă această Uniune Bancară se aplice, cum spunea colegul Coferati, doar instituțiilor cu risc sistemic sau tuturor instituțiilor de credit, dacă autoritatea competentă să supravegheze este EBA sau este ECB. Așadar, cred că pare o idee bună să trimitem o astfel de scrisoare. Eu personal nu pot asuma rolul de a veni cu uh, amendamente care să modifice fundamental deciziile care se vor lua cu siguranță într-un alt cadru, cu o mai largă participare. Așa că și eu cred că este o idee bună să ne limităm la scrisoare și să vedem în final cum va fi decizia. Mulțumesc! Danke, also ich bin mit dem Verfahren vor dem Hintergrund des Zeitplans. Mulțumesc. Sunt uh, de acord, având în vedere și programul uh, pe care îl avem. Pe de altă parte, însă, mă deranjează asta puțin, pentru că programul oricum este complet nerealist. Ideea că putem uh, implementa această uniune bancară la începutul anului viitor este absurdă. Uh, este nevoie de discuții enorme, de... iar și, și Consiliul știe că durează cel puțin un an până să uh, pui pe picioare așa ceva. Uh, Uh, deci, uh, cred că ar trebui să facem o procedură paralelă. Să facem o scrisoare, să o trimitem și să facem în același timp, totuși, și un aviz care poate vine prea târziu. Nu cred că va veni prea târziu, pentru că un vot în plen ar avea loc cu siguranță mult mai târziu. Uh, aș vrea să ne ocupăm și de temeiul juridic la regulament pentru că săptămâna trecută am citit în uh, ziar că uh, serviciul științific, uh, serviciul juridic al Bundestagului german a uh, dat un aviz cum că temeiul juridic ar fi, uh, nu ar fi cel corect. Deci ar trebui să ne procurăm acest aviz, această expertiză și să o citim, să vedem ce avem de spus despre temeiul juridic. Uh, în ceea ce privește conținutul, sunt de acord cu domnul Coferati, trebuie să găsim o soluție pentru a vedea care este rolul autorităților de supraveghere naționale uh, față de autoritatea europeană. O supraveghere europeană um, care să fie competentă pentru toate cele 8.000 de bănci din Europa și le-ar controla în mod direct, ar avea probabil mai mulți uh, funcționari decât întreaga Comisie Europeană și mă gândesc și la dezbaterea cu privire la statutul personalului, dezbaterea cu privire la uh, buget și la planul financiar multianual. Uh, va fi dificil să uh, separăm, să găsim o, uh, și un echilibru între uh, autoritățile naționale de supraveghere și cele europene, pentru că. Uh, dar va trebui să facem acest uh, lucru și cu siguranță lucrurile nu vor merge atât de repede. Deci uh, eu propun să scriem scrisoarea și în același timp să ne ocupăm de acest subiect, să facem acest aviz, pentru că eu nu cred că uh, programul oficial va fi într-adevăr respectat. Doamna Lichtenberger, mulțumesc, sunt de acord. Ar trebui, în calitate de comisie jurii, să luăm o poziție pe un fundament uh, puternic, pe o bază bună și asta cu privire la uh, temeiul juridic, apoi la probleme constituționale din anumite state membre. Am înțeles din mass media că ar exista astfel de probleme. Deci, uh, cred că ar trebui să reanalizăm aceste lucruri. Da, să scriem această scrisoare ca reacție și să spunem că vom face totuși, vom pregăti totuși și un aviz uh, pentru care, pe care îl vom face cum trebuie. Uh, vom discuta și temeiul juridic, însă cred că uh, am putea merge chiar mai departe. Din câte am înțeles eu, poate fi vorba de până la 2 ani pentru a lua decizia în acest caz Așa am eu informațiile. Eu cred că și la Consiliu vor mai fi dezbateri pe acest subiect. Deci, cu siguranță, va trebui să ne mai ocupăm de acest uh, subiect. Poate reușim să organizăm ceva similar cu o audiere, o mini-audiere, cu privire la uh, consecințele juridice ale acestei uniuni bancare în comisia noastră, pentru că mie mi se pare o problemă destul de gravă că anumite curți constituționale din anumite state membre ar putea pune sub semnul întrebării această Uniune. Doamna Regner, Parlamentul European este frânat și exclus din ce în ce mai mult de către Uh, Consiliu. Din ce în ce mai des ni se spune că trebuie să reacționăm cât se poate de repede, de cele mai multe ori o și facem, însă celelalte instituții, cum ar fi Consiliul mai ales, își iau timpul de care au nevoie, de aceea sprijin ce a propus domnul președinte. În ceea ce privește conținutul, sprijin ceea ce a spus colegul Coferati, Uh, dar aș vrea să mă refer la re relația între autoritățile naționale și, autorități și nivelul european. Trebuie să vedem cât de realiste sunt posibilitățile noastre de a uh, crea ceva la nivel uh, european sau ce putem uh, crea. In der Frage, denke ich, besteht Einigkeit. Ja, aber... Cred că suntem de acord cu toții, însă trebuie să existe o competență de delegare uh, către autoritățile naționale, pentru că altfel nu poate funcționa, chiar dacă această autoritate europeană ar interveni direct. Domnul Boris. Sprawa faktycznie wzbudza, wzbudza wiele wątpliwości, wiele uwag. Ja zgadzam się z... Am o serie de remarci. Sunt de acord cu ceea ce spuneați, uh, domnule președinte. Există unele motive pragmatice, dar există și motive care merg dincolo de asta. Dacă ar fi să existe uh, egalitate între uh, autoritățile naționale și cea europeană, atunci um, uh, toate, toate părțile trebuie să fie reprezentate. Apoi este vorba uh, și de uh, o situații foarte diferite în uh, statele membre. Poate că ar trebui să cooperăm și Comisia ECO. Wobei bei der Einlagensicherung haben wir ja ein konkretes Gesetzgebungs... Însă la garantarea depozitelor avem uh, deja o propunere, Consiliul blochează și nu avem... Uh, uh deci propunerea este blocată în uh, Consiliu. Doamna Lichtenberger. Nu pot decât să fiu de acord cu colega Regnar. Văd asta și la Comisia pentru Transport și aici ne confruntăm din ce în ce mai des cu această situație. Noi ne grăbim, investim multă energie în dosare, uh, facem lucrurile foarte repede și apoi uh, dosarul este blocat în Consiliu. Negocierile din Consiliu sunt din ce în ce mai des uh, lipsite de sens. Ei negociază și după aia spun ă, a fost atât de, diferi, atât de greu să ne, de, să ne decidem 27 de state membre că nu am reușit să ajungem la un acord. Unde suntem? Ce sunt? Este un, un mod de, de comportament interinstituțional care mi se pare inacceptabil. Rundele de negociere din ultimul timp confirmă ceea ce spunea doamna Regner. Uh, ei nu ajung la un compromis sau ajung la compromisuri uh, uh, nesatisfăcătoare, însă uh, depun toate eforturile pentru a exclude Parlamentul. Și nu cred că suntem noi mai prejos decât unii din Consiliu. Domnul președinte, eu propun să procedăm cum a uh, propus domnul Coferati, iar în paralel lucrăm la un aviz. Domnule Coferati, sunteți de acord? Da, sunt de acord. Aș dori numai să adaug ceva. Întotdeauna este dificil să vorbești despre munca altora, însă eu cred că cei de la Comisia Econ au făcut o greșeală pentru că modul în care au procedat ne face viața mai dificilă tuturor celor care încercăm să lucrăm pe acest subiect. Cred că munca autorității bancare va fi mult mai grea decât ne-am așteptat. Ar putea să dureze mult mai mult timp. însă nu putem să ne permitem uh, să creăm un pretext pentru ca fondul de stabilitate să fie blocat, pentru că asta ar complica și mai mult lucrurile. Trebuie așadar să fim eficienți în munca pe care o facem, dar în același timp să nu permitem ca ea să fie utilizată ca un pretext pentru altceva. Vom face uh, scrisoare, vom redacta scrisoarea, vom continua să lucrăm la aviz. Cele două nu se exclud. Nu vom împiedica nimic din ce este planificat. Eu voi discuta și cu colegii relația între Uh, noua autoritate și, cea, și cele naționale mm, se, va trebui să se bazeze pe un echilibru care va fi greu de găsit. Dacă trebuie să supraveghem, să monitorizăm 8.000 de bănci, asta uh, nu va fi ușor și probabil dacă se face, la, dacă se face și la nivel european, va dubla, va, se va suprapune cu mult din munca făcută la nivel național. Acest lucru trebuie, pentru acest lucru trebuie găsită o soluție. Secretariatul este rugat să ia contact cu serviciul juridic uh, și științific al uh, Bundestagului. Mai dorește cineva să intervină? Se pare că nu este cazul. Um, atunci trecem mai departe la ultimul punct pe ordinea de zi. A, încheiem pentru astăzi, pentru că rapoartele domnului Baltasar au fost amânate. Reluăm la ora 15.